Domnule președinte, domnule comisar File, dragi membri, aș vrea să-mi încep intervenția recunoscând și salutând susținerea Parlamentului dată între uh, eforturilor făcute pentru a uh, avansa integrarea europeană a Muntenegrului și salut uh, în mod deosebit pe raportorul dumneavoastră, Charles Stanek, și contribuția sa și angajamentul său continuu și pozitiv. Uh, există o susținere puternică uh, pentru integrarea europeană a Muntenegrului. Acest lucru a permis uh, țării să lucreze în mod sistematic în eforturile sale de reformă. În decembrie 2011, Consiliul Uniunii Europene a salutat evaluarea Comisiei potrivit căreia Muntenegru a obținut uh, rezultate global satisfăcătoare în ceea ce privește prioritățile stabilite de Uniunea Europeană în 2010 pentru a deschide negocierile de aderare până în iunie anul acesta. Consiliul a, a cerut să se analizeze eforturile și progresele făcute de Muntenegru. Ne-am concentrat asupra statului de drept, combaterea criminalității organizate și a, a corupției. Comisia a făcut un raport în ceea ce privește punerea în aplicare. Acest raport va fi prezentat în mai. Muntenegru a ajuns la un nivel înalt de conformitate cu criteriile de aderare și uh, țara a avansat, a pus bazele unei economii de piață și încearcă să respecte obligațiile din acordul de asociere și stabilizare. Relațiile Muntenegrului cu vecinii săi sunt foarte bune. Această țară s-a implicat activ în toate inițiativele regionale, cum ar fi procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, prezidat de Muntenegru în 2010 și 2011. Muntenegru s-a implicat activ în procesul de la Sarajevo care vizează găsirea unei soluții pentru uh, persoanele strămutate în interiorul uh, țării, în Muntenegru, în Serbia, în urma uh, conflictelor din anii 90. Însă mai rămân multe de făcut. Trebuie să se continue eforturile de reformă și să se garanteze punerea în aplicare a tuturor principiilor statului de drept. De asemenea, trebuie să se facă totul în ceea ce privește libertatea uh, mass mediei, uh, lupta împotriva discriminării și independența sistemului judiciar. Așteptăm cu nerăbdare uh, concluzia reformei constituționale care va permite uh, consolidarea independenței sistemului judecătoresc. Combaterea corupției și criminalității organizate sunt esențiale pentru uh, uh, avansarea progresului de integrare. Suntem convinși că vor fi înregistrate progrese și că procesul de aderare a Muntenegrului va da un elan suplimentar Balcanilor Occidentali cu acorduri istorice în uh, cadrul dialogului între Priștina și Belgrad. Decizia din 1 martie 2012 ca Serbia să devină uh, candidat uh, în acest lucru s-a petrecut fără probleme și acest lucru a dat un mesaj foarte bun regiunii Asta este și un îndemn pentru țările învecinate să facă o alegere, o opțiune politică justă. Dacă lucrurile se petrec în același ritm, cred că va fi posibil să cădem de acord pentru deschiderea de negocieri cu Muntenegru în luna iunie. În ceea ce privește președinția daneză, vom lucra în strânsă cooperare cu Comisia și Parlamentul uh, pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumesc. Domnul fiule din partea Comisiei. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, stimate ministru. Este o mare plăcere și onoare pentru mine să uh, vorbesc în Parlamentul European în cadrul dezbaterii privind raportul uh, de progres al Republicii Muntenegru. Aș vrea să-mi exprim uh, gratitudinea și felicitările pentru raportorul pentru Muntenegru, domnul Charles Stanek, pentru raportul său excelent. Decizia Consiliului European din decembrie este o recunoaștere corectă a progreselor pe care această țară le-a făcut în cei 5 ani de când și-a declarat independența și în special din decembrie 2010, când a primit statut de țară candidată la Uniunea Europeană. Această decizie a deschis ușa către începutul uh, negocierilor de aderare. Cheia acestui succes a fost determinarea autorităților uh, muntenegrene să implementeze reforme ambițioase împreună cu implicarea activă a opoziției parlamentare, a societății civile și mass media. Sunt convins că acest consens național larg privind integrarea europeană a țării este o valoare majoră pentru Muntenegro și va facilita progresele sale continue și stabile către Uniunea Europeană. M-am întâlnit cu primul ministru muntenegran, domnul Igor Lukšić uh, săptămâna trecută. Hotărârea sa de a continua procesul de reformă și angajamentul său față de progrese susținute pe agenda europeană a țării sunt de lăudat. Sunt și mai încurajat de înțelegerea noastră comună asupra faptului că deschiderea negocierilor de aderare nu va marca sfârșitul procesului, ci începutul unei călătorii lungi și dificile. Stimați membri, așa cum uh, se spune în raportul și se recunoaște în raportul domnului Tanuc, Muntenegro a făcut progrese semnificative până acum, însă trebuie să facă eforturi suplimentare în ce privește statul de drept, în special lupta împotriva corupției și crime organizate. Numărul de con- con- condamnări finale, definitive, în special în ce privește corupția și crimă, la nivel înalt și crimă organizată, trebuie să crească substanțial și toate cazurile, toate acuzațiile trebuie să fie investigate complet. Conform uh, consensului uh, renoit privind extinderea din 2006, știm că importanța rezolvării acest, uh, acestor probleme cât mai curând în procesul de aderare este foarte mare. Noua abordare pentru capitolele de negociere 23 privind uh, uh, sistemul judiciar și drepturile fundamentale și 24 justiție, libertate și securitate va permite ca acestea să fie deschise cât mai uh, repede pentru ca Muntenegru să aibă suficient timp ca să dea dovadă că are o evoluție solidă în ce privește lupta împotriva crimei organizate și corupției. Acum când vă vorbesc, prima fază explicativă a screeningului pe capitolul 24 deja are loc, în timp ce faza pentru capitolul 23 a avut loc uh, mai devreme săptămâna aceasta. Un uh, lucru extrem de important pentru Muntenegru va fi finalizarea reformei constituționale, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, în spiritul uh, consensului și dialogului constructiv cu partidele de opoziție. Asta va oferi o garanție solidă pentru independența și responsabilitatea uh, sistemului judiciar. Respectarea standardelor europene în ce privește drepturile omului și drepturile minorităților este de asemenea extrem de importantă, în special în ce privește libertatea de expresie și antidiscriminare. Atacul recent împotriva unui jurnalist de investigații este inacceptabil și trebuie să fie investigat complet la fel ca și alte cazuri din trecut, cazuri de violență și vandalism împotriva media. Eforturi suplimentare, de asemenea, sunt uh, necesare pentru a întări politica antidiscriminare, în special în ce privește aspectul legalității de gen și protecția eficientă a drepturilor minorităților. Eforturile făcute pentru a îmbunătăți numărul uh, persoanelor înregistrate în mod legal, persoanelor uh, mutate trebuie să fie de asemenea uh, urmărit. Responsabilitatea pentru abordarea acestor probleme care mai rămân este a Republicii Muntenegru și, a și depinde de capacitatea sa de a păstra ritmul reformelor și să asigure implementarea eficientă. Comisia va continua să susțină eforturile Muntenegru calea sa către Uniunea Europeană prin uh, asistență financiară și de experți. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Charles Tannock raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Muntenegru, ca un stat candidat, e un stat destul de direct în ceea ce privește uh, progresul realizat și uh, vreau să vă spun că Muntenegru a făcut tot posibilul pentru a îndeplini criteriile și marjele impuse de comisie în șapte domenii cheie, și anume îmbunătățirea activității parlamentare, îmbunătățirea cadrului electoral, profesionalism în administrația montenegreană, independența sistemului judiciar, lupta împotriva corupției, combaterea criminalității organizate, uh, libertatea presei, cooperarea cu societatea civilă. Muntenegru recent a devenit parte a OMC. Asta s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Și e clar că aderarea va face ca uh, Muntenegru să devină o economie dinamică. Uh, Integrarea Muntenegrului în economia mondială e așadar inevitabilă. Criteriile de la Copenhaga cuprind relații interetnice, respectarea egalității de gen, antidiscriminare, repatrierea refugiaților, um, libertatea uh, sistemului judiciar, libertatea media și așa mai departe. Toate aceste lucruri apar în raportul meu. Și să nu uităm că Muntenegru este și o atracție turistică importantă. Turismul joacă un rol foarte important în această țară, iar um, mediul uh, este respectat și se ține cont de acest lucru în momentul în care se construiesc noi hidrocentrale sau noi uh, uh, platforme. Trebuie ca țara să se debirocratizeze și astfel vor fi promovate creșterea și antreprenoriatul. Muntenegru este de asemenea o țară bine cunoscută pentru uh, rolul de lider în cooperarea în regiune. Uh, Iată că a rezolvat problema de frontieră cu Croația și acum luptă împotriva criminalității organizate. Anul trecut, Muntenegru a semnat tratate bilaterale cu Serbia, Macedonia și Croația pentru extrădare. Pe scurt, vreau să spun că Muntenegru este o minunată poveste de succes și putem să sperăm că negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană vor începe în iulie în acest an. Mulțumesc, domnul Gay Mitchell are cuvântul. Domnule președinte, președinte. Mulțumesc lui Charles Tenet pentru acest raport. Unor cred că atunci când privim această perioadă din istorie, ne gândim nu numai la economie, dar trebuie să ne gândim că uh, în 1989 zidul Berlinului a căzut în mod miraculos și Acum suntem aici 10 noi state membre care vorbesc uh, despre aderarea Muntenegrului. Este un lucru miraculos și de asta avem nevoie în uh, Europa. Asta este fundația uh, Europei de când a fost construită. Salut progresul făcut de Muntenegru și modul în care au abordat aceste probleme până acum. Dar Uniunea Europeană este deschisă oricărei țări europene care este o democrație și care poate să preia responsabilității de membru. Am pus această problemă pentru că pentru unele state mici uh, asta este o chestiune uh, dificilă. Trebuie să analizăm problemele instituționale. Pot să continue să se extindă așa cum fac și să, aibă, uh, și să avem o comisie cu un număr tot mai mare de comisari? Răspunsul meu este da, uh, pentru că țările mici ne privesc uh, cu gelozie, însă această problemă trebuie abordată și se află undeva pe o agendă trebuie să fie abordată pentru că nu este un loc numai pentru marile puteri, ci Uniunea Europeană este un loc unde, indiferent de dimensiunile lor, țările se bucură de aceleași Uh, uh, competențe și au aceeași putere. Pentru că uh, toate principiile Uniunii Europene sunt încă vii și noi uh, facem ca acest continent să fie un loc stabil pentru uh, viitor, unde putem să ne desfășurăm uh, activitățile într-un mod pașnic și democratic pentru viitor. Mulțumesc, spune președintele. Următorul uh, vorbitor este domnul Ferm. Două minute. O să vă cronometrez. Mulțumesc, sper că voi putea vorbi uh, la nesfârșit, dar nu cred că se va întâmpla așa. Mulțumesc foarte mult domnului Tanoc. Cred că a reușit să uh, adune consensul unei mari părți dintre noi pentru acest raport, ceea ce e foarte bun. E bine că începem negocierile cu Montenegro. Transmitem un semnal foarte puternic în ce privește angajamentul Uniunii față de țările din Balcanii de Vest. E important ca fiecare țară candidată să fie judecată doar pe baza progreselor pe care le-a făcut. Și rezoluția e foarte clară din acest punct de vedere. Montenegro ar trebui lăudată pentru rolul constructiv pe care l-a jucat contribuția pe care a avut-o la bune relații de vecinătate și la stabilitatea regiunii. Ei au făcut progrese pe criteriile și prioritățile cheie pe care le-a stabilit Comisia, însă mai au încă multă treabă. Trebuie să existe o voință politică puternică de a uh, lua măsuri în ce privește statul de drept, lupta împotriva corupției, lupta cu crimă organizată, mai sunt încă multe lucruri de făcut în aceste zone și pentru a avea succes aici va fi nevoie de multă voință politică. Însă, procesul de aderare nu depinde doar de guvern și de parlament. Toată societatea trebuie să se adapteze și Montenegro trebuie să-și întărească dialogul cu societatea civilă, partenerii sociali, sindicatele și trebuie ca libertatea mass media să fie garantată. Amendamentele pe care le-am propus uh, cer uh, uh, Republicii Muntenegru să rezolve cazurile în care jurnaliștii au fost amenințați sau bătuți. Mai mult, egalitatea de gen, aici mai sunt încă multe lucruri de făcut. De asemenea, femeile sunt foarte subreprezentate în poziții importante din societatea muntenegrană și asta trebuie să se schimbe. Sunt nerăbdător să pot saluta Republica Muntenegru ca stat membru al Uniunii Europene când toate criteriile au fost îndeplinite. Este Însă e important ca și noi în Uniunea Europeană să ne facem treaba, de exemplu să dezvoltăm programul EPA, să dăm susținere țărilor cum este Muntenegru, pentru că au nevoie de ea și pentru a se adapta în viitor. Mulțumesc acum domnul Weigel, două minute. Jesem mislu da ste kot liberalec, gospod. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră, în calitate de liberal, domnule președinte, Uh, o să opriți uh, cronometrul să avem mai mult timp pentru intervențiile noastre. Aș vrea să mulțumesc raportorului domnul Tenăc pentru excelenta cooperare și vreau să mulțumesc tuturor uh, celorlalți raportorilor din umbră pentru cooperarea lor. Sunt vești bune pentru Muntenegru și pentru noi faptul că negocierile încep la începutul lunii iunie sau iulie. Considerăm că Muntenegru este bine pregătită ca țară au fost făcute progrese. Uh, societatea dorește să adere la Uniunea Europeană. Un alt uh, aspect Uh, este faptul că Muntenegru începe cu unul dintre cele mai dificile capitole, capitolul 23. Uh, Muntenegru a parcurs o perioadă de reforme uh, a puterii judecătorești, s-au instituit structuri care să combată corupția și acest lucru a fost menționat de mulți eurodeputați. De asemenea, vreau să menționez rolul important pe care l-a jucat Muntenegru în cooperarea regională. În calitate de raporter, consider că decizia de a înainta uh, la Curtea de la Haga problema Prelaca este un pas bun făcut de guvernul din Muntenegru. Faptul că se asigură libertatea de exprimare și libertatea mass media este de uh, lăudat, se garantează toleranța atunci când este vorba de toate uh, minoritățile din societate. Uh, Astfel de chestiuni sunt poate noi pentru uh, societatea muntenegrană, dar sunt extrem de importante. Este timpul ca această țară mică, dar extrem de frumoasă, să pornească pe calea către Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Uh, din nou funcționează uh, cronometru. Doamna Lunacek, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule ministru Vamen, dragi colegi, aș dori ca și eu să vorbesc în numele verzilor și să mulțumesc domnului raport pentru, pe, domnului Tanuc, mă scuzați, pentru bunul raport la care s-a ajuns și pentru compromisurile pe care s-a lucrat. Doresc să salut și sprijinul clar uh, pe care mâine Parlamentul acesta îl va da Muntenegrului pentru începerea uh, um, procesului de aderare. E un pas înainte e un pas necesar pentru a profita de acest moment al aderării cu Croația um, la acordării statutului de stat candidat Serbiei și așa mai departe. Muntenegru se descurcă foarte bine. Multe din amendamentele depuse de noi au fost uh, acceptate, au fost votate la FET cu o majoritate amplă, lucru care a fost pozitiv. În continuare însă există un lucru problematic în Muntenegru și anume corupția. Uh, E un subiect menționat de mai mulți colegi deja. E vorba de corupție în privatizare, pentru că toate companiile de stat, uh, telecom uh, și așa mai departe, au fost uh, privatizate, iar guvernul trebuie să analizeze puțin cum au fost privatizate. De, privatizate. de asemenea, există și câteva procese intentate uh, jurnaliștilor, lucru care uh, e foarte grav fiindcă se întâmplă um, mai multe asemenea demersuri și nu sunt cazuri izolate, iar libertatea presei este pusă acum în pericol. Și vreau să menționez și problema legii finanțării partidelor publice. E o problemă cu implementarea acestei legi, fiindcă Comisia de Stat Electorală uh, vizează, supraveghează, mă scuzați, uh, implementarea acestei legi, iar această comisie e compusă din membri ai partidelor politice și nu mi se pare corect. Și acum, pe o notă pozitivă, mă refer la problemele LGBT. S-au uh, făcut progrese în Muntenegru în ceea ce privește respectarea minorităților sexuale și vreau să vă spun că guvernul muntenegrean a ținut o conferință uh, cu sârbi, uh, croați, kosovari pe tema LGBT, ceea ce este foarte, foarte bine că se întâmplă. Mulțumesc, domnul Ciuntis. Un minut. Mulțumesc. Microfonul, vă rugăm. Mulțumesc foarte mult mulți colegi sunt pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană și sunt, de fapt, pentru integrarea uh, Balcanilor uh, Occidentali în Uniunea Europeană. Negocierile de aderare trebuie să reprezinte un bun prilej pentru rezolvarea problemelor economice, sociale uh, din aceste țări și pentru uh, adresarea acestor probleme în mod direct în vederea bunăstării cetățenilor. În acest spirit trebuie să fie combătută criminalitatea organizată, ceea ce se întâmplă în Muntenegru, fiindcă există un progres real în acest sens. Dar există două chestiuni care trebuie menționate aici. Uh, odată, ce se aude de aderarea la NATO? Pentru că știm că NATO e o organizare organizație, mă scuzați, dificilă. Pentru că nu are un renume atât de bun în uh, Balcanii Occidentali. Și în al doilea rând, noi vrem să găsim soluții juridice la um, problemele ce apar în cadrul investițiilor uh, private, dar nu uh, vrem ca prin aceste intervenții să se ajungă la o rată crescută a șomajului. Ce înseamnă de fapt acest lucru? că Montenegru nu va atinge bunăstarea obișnuită din Uniunea Europeană, ceea ce ar fi foarte grav. Mulțumesc și acum doamna Macovei, un minut și jumătate. Thank you. Over the past year... Mulțumesc. În ultimul an, Muntenegru a făcut uh, progrese în reforma aparatului judecătoresc. Uh, uh, numărul de procese în instanță a scăzut și au fost adoptate o serie de dispoziții. Aplicarea este lucrul cel mai important al legilor care au fost adoptate și este cel mai greu de făcut. Dacă analizăm ultimii 20 de ani în aceste țări, țări postcomuniste, reformele cele mai dificile au fost reforma uh, sistemului judiciar și combaterea corupției. În uh, ceea ce privește combaterea corupției, uh, legislația a fost consolidată prin adoptarea unei noi legi privind achizițiile publice, legea finanțării partidelor politice și legea privind conflictul de interese. Dar, din nou, punerea în aplicare este chestiunea uh, cheie și cheia succesului este necesar să se asigure un uh, sistem judiciar predictibil și pentru a reconstrui încrederea publicului. Jurisprudența trebuie să fie unificată, justiția nu trebuie să fie o loterie și, de asemenea, toate hotările judecătorești trebuie făcute publice. În ceea ce privește combaterea corupției, autoritățile muntenegrene trebuie să se axeze pe uh, cazurile uh, răsunătoare. Avem nevoie și poporul din Muntenegru are nevoie de un uh, trecut uh, de astfel de uh, cazuri și răsunătoare care au fost judecate. Mulțumesc. Uh, ajungem la procedura catch the eye. Domnișoara Băsescu, aveți cuvântul. Domnule președinte, Muntenegru a realizat progrese concrete în cele șapte domenii prioritare identificate de Comisia Europeană în urmă cu un an

Uh, mulțumesc acum domnul Cucan. Prezident. Poďakovanie a compliment. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și felicitări domnului Tanok pentru acest raport, dar și pentru susținerea nestrămutată pentru uh, procesul de integrare al Republicii Muntenegru. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră. Pentru că Muntenegrul a făcut progrese tangibile în ce privește agenda integrării. A avut rezultate foarte bune în domeniul uh, reformelor, al schimbărilor societale, uh, conform celor uh, binecunoscute șapte priorități ale Comisiei. Aceste procese trebuie să fie întărite. Sigur, mai sunt multe probleme care rămân în suspensie, mai ales în domeniul uh, statului de drept, al luptei împotriva crimei organizate și uh, corupției, uh, cooperării statului cu societatea civilă și începește libertatea mass media, dar și în aceste domenii putem totuși vedea unele rezultate. Să nu uităm că e vorba de procese pe termen lung și Uniunea Europeană are instrumentele disponibile în timpul negocier, procedurilor de negociere să, să le stimuleze. Muntenegru este pe calea cea bună spre Uniunea Europeană uh, și ar trebui să-i susținem în efortul lor. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Posselt. Mulțumesc, domnule președinte. Muntenegru e clar un stat european, e uh, cel mai uh, uh, e statul cel mai important din punctul de vedere al respectării minorităților în Balcanii Occidentali, protejează minoritățile foarte bine. Uh, în ciuda problemelor care există în continuare în Muntenegru, eu cred că acest stat e pe un drum foarte bun și noi ar trebui să sprijinim tot ceea ce face. Tocmai de aceea salut raportul lui Charles Tannock și sunt pe deplin convins că uh, un comisar muntenegrean uh, și câțiva parlamentari muntenegreani ar fi o îmbogățire pentru Uniunea Europeană, pentru că Muntenegru e un fel de Luxemburg al Balcanilor, să știți. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Acestea fiind spuse, dăm cuvântul domnului comisar Füle. Uh, Mr. President, uh, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, domnule ministru, vreau ca la final să îl felicit pe domnul raportor Tenac pentru contribuția sa uh, la această dezbatere. Eu cred că se transmite un mesaj foarte bun Muntenegrului. Pe de o parte, recunoaștem eforturile întreprinse până acum și încurajăm de cealaltă parte să urmeze procesul de reformă pe mai departe. Muntenegru e foarte aproape de începerea negocierilor de aderare și cred că cu angajamentul cetățenilor muntenegreni și cu sprijinul nostru, acest stat va reprezenta în continuare un exemplu pozitiv în regiune, pentru că el se deplasează în, uh, în vederea integrării europene. Concluziile de la uh, în această primăvară, mă scuzați, vom avea un raport interimar de progres pentru Muntenegru. Uh, vom urmări implementarea reformelor, în special în ceea ce privește statul de drept și drepturile fundamentale. Acest raport se va axa în special pe progresul continuu, uh, pe cele șapte priorități cheie de când am adoptat raportul din 2011 pe progres. Dacă raportul va indica în continuare progres, atunci, în iunie, în urma uh, reunirii Consiliului, vom uh, confirma faptul că se încep negocierile de aderare. Mulțumesc și acum în numele Consiliului, domnul Vaman. Domnule președinte, dragi eurodeputați, domnule comisar, Uniunea Europeană a dat uh, speranța Muntenegrului mm, pentru un avenir, pentru un viitor, mă scuzați, plin de speranță. Muntenegru dorește să uh, se integreze în Uniunea Europeană și uh, este important să vedem care au fost progresele realizate. În calitate de reprezentant al președinției daneze, am avut o întâlnire pe 21 uh, februarie. Această țară s-a angajat ferm, au adoptat reforme pentru a pune bazele statului de drept și pentru a garanta drepturile fundamentale ale cetățenilor. Este vorba de reforme pentru Muntenegru, dar și reforme care sunt în interesul Uniunii Europene. Toate bune și frumoase, însă este necesar să cunoaștem progresele, mai ales în ceea ce vește combaterea ă, corupției și a criminalității organizate. Aștept cu nerăbdare următorul ă, raport de progres al Comisiei care va trece în revistă situația. Sunt în continuare necesare reforme, există o unanimitate în ceea ce privește temele care trebuie aprofundate. Este un lucru foarte bun. Reforma trebuie să uh, vizeze uh, Constituția, trebuie să combată corupția și trebuie să pună în aplicare legislația care a fost adoptată deja lupta împotriva discriminării și finanțarea partidelor politice. În acest sens, așteptăm încheierea lucrărilor de revizuire a Constituției, care Uh, va permite uh, independența aparatului uh, judecătoresc. Este important ca capacitatea administrativă a țării să fie și ea consolidată. Acest lucru este posibil cu ajutorul instrumentelor de preaderare ale Uniunii Europene, care până acum au fost în beneficiul Muntenegrului. Muntenegru are o economie mică, dar deschisă și care a fost afectată de criză. Muntenegru a dus o politică de favorizare a condițiilor de creștere. Au fost înregistrate uh, progrese pe calea economiei de piață și trebuie să consolidăm acest proces. Sunt convins că Muntenegru va face tot ce stă în putere pentru a-și respecta angajamentele în cadrul acordului de stabilizare și asociere. Progresele către integrarea europeană se bazează pe merite și Muntenegru respectă un mare număr din criteriile de aderare. Procesul de integrare trebuie să permită Uniunii Europene să facă același lucru și sper că pe durata președinției daneze o să inițiem uh, negocierile de aderare cu Montenegru în iunie. Acest lucru uh, este în avantajul țării, însă cred că acest lucru va da și un nou elan celorlalte țări din Balcan care speră să se apropie de Uniunea Europeană. Deci este un lucru important pentru Muntenegru, pentru Balcani, dar și pentru Uniunea Europeană. Și este o situație în care Uniunea Europeană lucrează împreună cu Consiliul, cu Comisia, cu uh, Parlamentul pentru a ajunge la rezultate favorabile în Muntenegru, dar și în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! One motion for resolution. Mulțumesc că am primit o moțiune de rezoluție în încheierea acestei dezbateri. Votul va fi mâine la 11.30. Dezbaterea este închisă. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Trecem acum la